I think that we start. Okay. You are ready? Yes? Okay. Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie. Bună dimineața! Bine ați venit la reuniunea extraordinară a Comisiei de Agricultură. întâlnim uh, astăzi în uh, formulă extinsă. Este vorba de o reuniune a coordonatorilor extinsă. De aceea nu avem uh, la dispoziție interpretare în toate limbile de lucru ale comisiei noastre. Reuniunea de astăzi a fost convocată la solicitarea domnului comisar și îi mulțumim foarte mult că imediat după Consiliul uh, de ieri pe agricultură, domnul comisar Hogan este dispus să se întâlnească astăzi cu noi ca să ne prezinte pachetul uh, prezentat ieri. E vorba de un pachet nou cu obiectivul de a atenua criza, de a ameliora situația din sectorul lactatelor. Prezența domnului comisar astăzi pentru a vorbi despre acest pachet este rezultatul unui uh, echilibru legislativ între Consiliu și Parlament. Dar mai important de atât este că vom vorbi despre măsurile stabilite și uh, de asemenea, foarte important este faptul că domnul comisar se află aici pentru a ne prezenta acest pachet de măsuri. În următoarele zile, pe perioada vacanței, ne vom întâlni uh, probabil cu cetățenii, cu agricultorii noștri, cu producătorii de lactate, care așteaptă această informație cu sufletul la gură. Așadar, îi dau acum cuvântul domnului comisar. Uh, chairman, uh, members, Domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența numeroasă din această dimineață. Mă bucur că îmi dați ocazia să vă prezint în linii mari pachetul de asistență pe care l-am prezentat ieri. Mă bucur că ambii colegiuitori au șansa să audă direct uh, detaliile pachetului nostru de măsuri și că pot discuta cu noi direct despre de aceste detalii și despre pachetul global. Înainte de a intra în detalii cu privire la măsurile concrete uh, incluse în acest pachet, merită să vă amintesc că Comisia a spus totdeauna că e foarte important să reacționăm la această criză și a, ă, Comisia a mobilizat peste un miliard de euro de când sunt eu comisar, mai ales pentru sectorul lactatelor, al cărnii de porc, al fructelor și legumelor. Din 2014, Comisia a oferit peste un miliard de euro asistență um, agricultorilor europeni. Anul trecut am propus un pachet de 500 de milioane pentru agricultori europeni și în martie am anunțat un nou pachet pentru asistența sectoarelor celor mai grav afectate. Mă bucur să vă spun că um, uh, avem deja efecte în ceea ce privește carnea de porc în special. Vreau să revin la pachetul uh, septembrie 2015 care are efecte directe asupra statelor membre. În ciuda eforturilor mele, din păcate, în ultimele săptămâni, la sfârșitul lunii iunie, multe state membre nu au transmis notificările cu privire la măsurile luate prin acea uh, asistență financiară. Dar mă bucur să vă spun că s-au cheltuit 98,7% din fondurile alocate. Pachetul de măsuri pe care vi-l prezint astăzi reprezintă încă 500 de milioane de euro asistență europeană, iar statele membre vor completa această sumă cu încă 350 de milioane, ajungându-se astfel la 850 de milioane de euro asistență publică pentru agricultorii noștri atât de greu încercați suntem um, în măsură să punem la dispoziție aceste, aceste fonduri fără să apelăm la rezerva de urgență, de criză. Și sunt foarte recunoscător colegilor din comisie care au uh, recunoscut că este necesar să oferim această asistență. Sunt um, deosebit de recunoscător domnul Juncker, domnului Juncker și comisarei pentru buget, doamna Gheorgheva. Dar e important să spunem clar că mobilizarea sistematică a unor pachete de asistență nu este o soluție durabilă. Nu putem să ne așteptăm ca Comisia să găsească în permanență fonduri de acest nivel. Este vorba de pachete de urgență și nu trebuie să ne așteptăm ca acestea să se repete. Uh, ar trebui, în schimb, ca politica agricolă comună să aibă la dispoziție instrumentele uh, necesare pentru schimbări macro și trebuie să ne asigurăm că avem inclusiv legislația necesară pentru astfel de instrumente. Înainte de a intra în detaliile acestui pachet, trebuie să reflectăm la unele evoluții recente de piață, care deja reprezintă reacții la, la măsurile anunțate de comisie. Și e vorba mai ales de sectorul cărnii de porc unde s-au făcut ameliorări semnificative între mai și iunie. Prețul unei carcase de porc este 162 de euro la 100 de kilograme, ceea ce înseamnă o creștere cu 7,9% în 4 săptămâni și 9,9% față de anul trecut, ceea ce arată clar o redresare concretă în sectorul cărnii de porc. Nivelul mediu s-a stabilizat la aproximativ 40 de euro între februarie și mai, ajungând de atunci la 44 de euro. Exporturile la carnea de porc vor ajunge la un nivel foarte mare de 2,4 milioane de tone anul acesta, ceea ce reprezintă o mare creștere uh, pe bază anuală. Avem exporturi foarte mari către China, care au crescut cu 40% în primele patru luni ale anului. Am reușit toate aceste lucruri um, în, și în baza celor 90 de mii de tone uh, din sistemele de stocare private. Mai rămân doar 2000 de tone în, uh, la sfârșitul lui mai în um, rezervă. Credem că măsurile luate în acest sector sunt suficiente, dar în sectorul lactatelor reacțiile nu sunt la fel de pozitive. Prețurile sunt acum de 25,8 de cenți pe kilogram ceea ce este o uh, scădere de 20% față de media pe ultimii cinci ani. În continuare uh, scad prețurile și nu, observatorul pieței laptelui nu se așteaptă la ameliorări până la sfârșitul lui 2016. Un alt lucru care ne arată că nu am văzut încă lumința de la capătul tunelului este că prognozele nu arată creșteri la prețul lactatelor până în 2017. această criză nu afectează doar Uniunea Europeană. Producția globală de lapte a crescut cu 3% în primul trimestru și uh, am avut o creștere de 1,7% a producției mondiale uh, la, la, lactate după aceea. Așadar, pronosticul este că ar, s-ar putea ca în 2016 producția mondială să crească cu 1%. Pronosticul SUA este de 1,9% iar în Australia și Noua Zeelandă producția va scădea în acest sezon. Pe mine mă interesează cel mai mult producătorii, să le protejăm lor interesele în măsura posibilului. Analizele arată că prețul la producător va continua să scadă și sunt de acord cu Consiliul Economic al Observatorului Pieței uh, Laptelui, care ne spune că este încă necesară corecția prin intervenția de aj prin ajutor de stat. Obiectivul meu este să creștem prețurile la producători, ceea ce se poate face doar dacă readucem echilibrul pe piață. Comisia lucrează la un nou pachet de măsuri pentru sectorul lactatelor cu obiectivul de a aduce acest echilibru mult dorit pe piață. Iată elementele cheie ale noului pachet. În primul rând, 150 de milioane de euro, o schemă pentru întreaga Uniune Europeană, finanțată pe deplin de Uniunea Europeană, cu obiectivul de a stimula um, producția la lactate până la sfârșitul anului. Va fi o schemă simplă de nivel european, un stimulent direct pentru agricultori ca, pentru a le permite să uh, facă față reducerii producției. Iar experții state, din statele membre se vor întâlni miercuri și vom avea legislația necesară până la jumătatea lunii septembrie. Cred că dumneavoastră, statele membre și părțile interesate trebuie să ne ajute pentru a permite reducerea voluntară a uh, ofertei pentru a ajunge la un echilibru între cerere și ofertă și deci pe piață. Statele membre în plus vor avea posibilitatea să folosească uh, asistența de ajustare condiționată pentru a implementa măsuri complementare cu același obiect, obiectiv de a stimula reducerea producției. Al doilea element este o măsură de uh, lichidități, 350 de milioane de euro în fonduri naționale, care vor, pot fi uh, completate 100% de statele membre, ajungându-se la 700 de milioane. E foarte important să oferim asistență agricultorilor într-un mod echitabil pentru a permite ajustări ca ei înșiși să facă față pieței. Aceste fonduri pot fi utilizate și pentru prima măsură dacă statele membre o doresc măsurile de asistență finanțate din această schemă vor fi implementate la nivelul statelor membre. Deci mă bazez pe ele ca să identifice cele mai adecvate măsuri sau mixuri de măsuri care să permită readucerea echilibrului și buna funcționare a sectorului lactatelor. Pentru a atinge obiectivul de reducere generală a ofertei și a menține fluxurile de capital, acest, această asistență complementară trebuie să fie condiționată plătită numai în baza îndeplinirii anumitor angajamente, și anume înghețarea sau reducerea producției de lapte. Astfel îi vom ajuta pe agricultorii mici uh, care vor primi în plus uh, asistență suplimentară pentru a face față acestei crize. Și uh, vrem ca statele membre să poată să ajute sectorul lactatelor, dar și alte sectoare dacă doresc. De asemenea, reducerea veniturilor fermierilor a fost foarte gravă, mai ales pentru agricultorii mici și uh, ne gândim la măsuri specifice pentru statele membre unde sunt multe exploatații agricole mici. Dar recunoaștem faptul că nu doar sectorul lactatelor este afectat și ne gândim și la măsuri pentru a uh, permite sectorul, uh, sectorului de creștere de animale să își revină. Ne gândim la întreprinderi ecologice, la proiecte de cooperare, la scheme de formare cu privire la instrumentele financiare, printre altele. Trebuie să avem obiectivul de a face ca aceste măsuri să fie eficiente pentru uh, fermieri. Sunt 19 state membre care oferă asistență cuplată pentru uh, agricultori și e posibil ca uh, agricultorii să încerce să o păstreze, ceea ce contribuie la situația ofertei de lapte. Deci statele membre trebuie acum să-și revizuiască aranjamentele din aceste sectoare și să decupleze plățile. Ceea ce înseamnă că agricultorii trebuie să respecte condițiile de eligibilitate pentru, uh, de eligibilitate pentru asistența cuplată în 2016 pentru a beneficia de asistență în 2017, fără obligația de a menține același număr de vite. La începutul lui iunie, Comisia a propus uh, o modificare a plafoanelor pentru um, laptele praf degresat, 350.000 50.000 de tone la sfârșitul lui iunie. Um, această, această cantitate, această intervenție publică pare să dea roade, vom ști mai multe în următoarele săptămâni. Laptele praf și laptele praf degresat fac obiectul unor măsuri care în principiu ar trebui să expire în septembrie, dar mai ales pentru laptele praf degresat situația e încă grea și deci Comisia propune ca perioada de intervenție să fie extinsă până la sfârșitul lui februarie 2017 nu vor mai fi crescute plafoanele uh, pentru cumpărarea de uh, lapte praf degresat și deci dacă se, atins, se va atinge plafonul de 350.000 de tone, atunci sistemul se va aplica numai până la sfârșitul lui decembrie. Avem uh, apoi din ianuarie uh, sistemul cu 9.000 de tone va reîncepe extinderea intervenției publice după septembrie este un semnal important din partea Comisiei că vom continua să susținem sectorul lactatelor în această perioadă care este încă foarte dificilă pentru producătorii uh, de lapte praf. De asemenea, și uh, măsurile uh, privind stocarea privată ar trebui să expire la sfârșitul lui septembrie, dar le vom prelungi și pe acestea până la sfârșitul lui februarie 2017, atât schema standard cât și schema consolidată. În pachetul nostru din septembrie 2015 am permis statelor membre să uh, crească plățile directe la 70% până în 16 octombrie și vom ajunge chiar la 85% în anumite cazuri. Și anul acesta vom repeta aceste măsuri fără să fie necesar să se încheie verificările uh, on the spot, verificările administrative la fața locului. Pentru fructe și legume, răspunzând la îngrijorările exprimate și de Parlament și de alți actori, doresc să răspund cererilor uh, organizațiilor de producători. Astfel, producătorii vor avea o plasă de siguranță mai eficientă în cazul uh, unei crize grave. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că um, a avut loc vinerea trecută o întâlnire, prima întâlnire a Observatorului European al Pieței Laptelui care are obiectivul de a susține operatorii economici la care contribuie și serviciile mele. Există și un site, acum este online și vă invit pe toți să-l consultați. Domnule președinte, foarte pe scurt aș vrea să mai menționez un subiect legat de greening. Ca să vă explic acest pachet și logica propunerii, aș vrea să vă explic, să vă prezint un alt aspect menit să aducă mai multă simplificare. Este vorba de plățile directe verzi. Introducerea greening-ului a fost uh, o măsură foarte importantă și în același timp a uh, fost un mod de a răspunde la provocările legate de crearea de politici, de punerea în aplicare a politicilor și de aceea în 2015 am anunțat o revizuire a greening-ului ca parte a simplificării PAC. Și statele membre uh, sunt conștiente că e important să facem acest exercițiu pentru a ameliora eficiența și performanța exercițiului nostru. Revizuirea greening-ului răspunde la un apel făcut de predecesorul meu în aprilie 2014, mai ales în ceea ce privește povara administrativă, impactul asupra condițiilor egale pentru toți și impactul asupra potențialului de producție la nivel UE. Așadar, sfera de aplicare a revizuirii noastre a acoperit toate măsurile de greening. Pentru a uh, uh, ne organiza, am făcut o consultare cu 330.000 de răspunsuri. Interesul public este foarte impresionant față de această revizuire. Așadar, rezultatele principale după un an sunt că uh, agricultorii au cel puțin o obligație de greening. Deci, potențialul este să se obțină realmente beneficii pentru uh, climă uh, pe viitor și în prezent. Performanța ecologică depinde, desigur, de eforturile statelor membre și ale agricultorilor. Măsurile de greening trebuie să permită o integrare mai eficientă a obiectivelor de mediu în PAC și să contribuie la strategia UE privind biodiversitatea primul, primele rezultate ale aplicării greening-ului arată că uh, greening-ul funcționează și că sunt multe domenii unde poate fi ameliorată situația. Documentul nostru identifică patru aspecte care necesită măsuri pe termen scurt și am cerut serviciilor Comisiei să se concentreze pe aceste domenii. Trebuie să clarificăm uh, de ce au nevoie agricultorii pentru a lua anumite măsuri. E vorba de uh, zone ecologice mari, care uneori sunt uh, greu de gestionat și uh, e greu să se vadă acolo rezultatele pozitive asupra mediului. Deci, se dorește în unele zone reducerea acestor zone. În unele zone putem oferi alternative fără să schimbăm regulile de bază și astfel putem ameliora efectele pozitive asupra mediului ale acestei politici. Unele măsuri necesită o mai mare armonizare la nivel UE pentru a se obține o performanță sporită. Ca reacție la aceste necesități, serviciile mele au făcut mai multe propuneri. Avem, uh, am avut trei întâlniri în ultimele săptămâni la nivel de experți. Ultima a avut loc ieri, mai, va mai avea una loc la sfârșitul lui august și obiectivul este să luăm măsuri cât mai rapid și noile reguli să se aplice din 2017. Domnule președinte, cred că acest pachet de măsuri va fi unul echilibrat care va permite agricultorilor și administrației să aplice măsurile de greening mai ușor pentru ca sectorul agriculturii să devină mai sustenabil. În încheiere, aș vrea să spun că Comisia Europeană, prin acest pachet de măsuri, a pus la dispoziție încă 500 de milioane de euro pentru agricultori, dincolo, mult dincolo de plafoanele prevăzute la buget. Am uh, prevăzut trei pachete de măsuri finanțate la nivel național. Sunt conștient că mai avem încă dificultăți mari în sectorul lactatelor, dar cu toate acestea măsurile cred că încep să funcționeze. Prețurile la lactate arată că Uh, nu se justifică să se continue uh, aceste măsuri. Sigur, uh, însă că ce se vede pe piață nu a ajuns încă până la agricultori. Această serie de intervenții, după cum am spus în, introducere, nu este sustenabilă și e esențial să folosim acest pachet pentru a rezolva dezechilibrele de piață dacă ne dorim ca prețurile să aibă un efect pozitiv și asupra agricultorilor. Nu avem intenția de a mai repeta astfel de pachete în viitor dacă nu suntem capabili să punem la dispoziție resursele necesare, va fi foarte dificil, pentru că nu avem suficiente resurse în Uniunea Europeană. Aștept cu nerăbdare ca statele membre să notifice măsurile și planurile de punere în aplicare a acestui pachet. Poate că la sfârșitul anului uh, voi reveni la comisia dumneavoastră sau și mai repede, dacă doriți, pentru a evalua punerea în aplicare a măsurilor și eficiența lor globală. Și uh, cred că trebuie să nu uităm ce responsabilitate avem. Acum, când am prezentat acest pachet atât de extins, uh, nu trebuie să uităm că și statele membre trebuie să acționeze cât mai rapid. Ar fi bine să, ca legislația să fie gata în următoarele săptămâni, nu mai târziu de jumătatea lunii septembrie, și până la 1 noiembrie sper ca uh, toate notificările să fie primite de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui pachet în interesul agricultorilor. E foarte important ca aceștia să beneficieze de ajutor cât mai rapid. Mulțumesc! Bardzo dziękuję panie komisarzu. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Avem o regulă pe care o urmăm de obicei la comisia noastră, în baza cărei aș dori să dau cuvântul în primul rând coordonatorilor. Vă rog să nu depășiți 3 uh, minute, pentru că avem o listă foarte lungă de vorbitori și ne-am dorit să încheiem la, 3 și, la 10 și jumătate. Domnul Des acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această ședință extraordinară. Aș dori însă să mulțumesc foarte mult și grupului meu, PPE-ul. Am numărat chiar acum și avem 13 membri la Comisia Agri și 13 sunt prezenți. Mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Se vede cât de mare este interesul pentru aceste informații. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați reușit la comisie să obțineți noi fonduri pentru sectorul agricol. Este remarcabil și sper ca aceste fonduri să aibă efectul pe care îl așteptați. Cred că știți că eu am pretins întotdeauna să avem măsuri și pentru uh, unt, pentru producția de unt. Știu că statele membre nu sunt întru totul de acord, dar eu cred că cu foarte uh, puțin am putea să uh, stocăm uh, uh și 3 miliarde uh, de de tone de unt. Știm că în Indonezia, de exemplu, avem o cerere foarte mare pentru acest produs și cred că ar fi foarte simplu să acționăm dacă am putea să uh, stocăm aceste cantități. E foarte important ca statele membre să pună la dispoziție fonduri și mai ales în ultimele săptămâni am discutat cu foarte mulți agricultori care mi-au spus că pentru ei ar fi cel mai important ca în următoarele luni să primească lichidități, să primească fonduri pentru că altfel investițiile lor se vor duce de râpă. Cred că uh, prin această intervenție vom reuși să uh, exportăm mai multe produse lactate și în state terțe și poate că, domnule comisar, ar fi posibil să uh, se uh, mai discute despre alte destinații de export. Știu că Coreea de Sud, știu că Iranul sunt interesate de produsele noastre, dar eu nu aș dori să aibă de câștigat întreprinderi intermediare terți pentru că atunci uh, nu vor avea de câștigat agricultorii noștri, ci doar acele întreprinderi. Ați vorbit și despre greening și eu aș vrea să spun că sunt unele măsuri uh, uh, un pic exagerate în ceea ce privește terenurile uh, arabile. Uh, sunt măsuri posibile, dar în Germania condițiile de punere în aplicare erau atât de complicate încât uh, nu, s-a, uh, nu s-au văzut rezultate, mai ales în ceea ce privește diversitatea soiurilor. Sunt foarte multe condiții și cred că ar fi important să avem o simplificare venită de la Bruxelles. Când am citit uh, condițiile de punere în aplicare, chiar mi-a venit să le las jos să nu le mai citesc și um, nu, sigur că nu e totdeauna Bruselul de vină, sunt și statele membre de vină, pentru că și ele participă. Mi-am epuizat timpul și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea exprimată aici și sper ca aceste măsuri să fie puse în aplicare adecvat. Pan de Castro, pani Domnul de Castro, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare. Vă mulțumesc pentru că ați convocat această ședință extraordinară a Comisiei Agri imediat uh, după uh, anunțul uh, făcut ieri la Consiliu. Domnule comisar, Pachetul pe care ni l-ați prezentat merge în direcția cea bună. De mai multe ori Parlamentul a solicitat acest lucru. Ne-am fi dorit însă să avem o intervenție europeană mai puternică pentru a <clears throat> scădea tocmai producția de lapte. Se vorbește de, cel, de ce ați mm, vorbit de cele 350 de milioane de euro care sunt destinate statelor membre, însă tocmai ați spus acest lucru, statele membre pot să folosească acești bani pentru a uh, scădea producția de lapte însă uh, cu ocazia pachetului uh, precedent, uh, cele 280 de milioane nu au fost folosite de către statele membre pentru a scădea producția. Din contră, producția europeană de lapte a crescut constant și aceasta destul de mult. Cred că avem nevoie de o Europa mai puternică, de mai multă Europa. Am spus de mai multe ori acest lucru. Deci, credem că ar trebui să scădem producția la nivel european. Ne-am fi dorit ca prin intermediul acestui pachet, să avem uh, influență, consecințe asupra pieței, mai ales în ceea ce privește prețurile la lapte, având în vedere uh, problemele cu care se confruntă piața produselor lactate. Nu știu dacă cu pachetul pe care ni l-ați prezentat vom avea o influență sau uh, un impact asupra situației de pe piață. Uh, Uh, scopul dumneavoastră este ca prin intermediul acestor fonduri să reducem uh, producția, să sperăm însă că nu e o măsură care se va întoarce împotriva celor care au uh, contribuit la creșterea producției de lapte, pentru că după cum știți în unele state membre producția nu crește, din contră unele țări suferă de pe urma creșterii producției în alte țări. Deci, statele membre au comportamente diferite, ceea ce duce la o confuzie pe piață și mă refer mai ales la situația din din uh, sudul Europei. La sfârșitul intervenției dumneavoastră, domnule comisar, uh, ați vorbit și despre uh, buget. Ați spus că avem nevoie de acest mecanism de stabilizare sau de garantare a veniturilor pentru producători. E o idee care mă interesează foarte mult și de altfel s-a vorbit despre ea și ieri la Consiliu. Mi-ar plăcea dacă ne-ați spune puțin mai multe lucruri despre această măsură. Pentru că ar fi, din câte înțeles, eu vorba despre uh, un, minim, un venit minim pentru producători. În ce privește um, greening-ul sau uh, ecologizarea, într-adevăr, trebuie să protejăm mediul înconjurător prin intermediul agriculturii, dar trebuie să reducem birocrația, atât pentru uh, agricultori, cât și pentru statele membre în general. Și în acest domeniu, cred că ar trebui să revizuim la jumătatea bilanțului uh, prevederile de bază. Mulțumesc! Mulțumim. Următorul vorbitor este domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar și uh, cred că intervenția din această dimineață vă surprinde, uh, uh, uh, sau prezența în această dimineață poate vă surprinde, credeți că nu o să vină nimeni, iată, prezența noastră numeroasă denotă faptul că ne interesează aceste subiecte la fel ca pe dumneavoastră. În legătură cu ce ne-ați prezentat, mie mi se par măsuri foarte multe și foarte numeroase, dar nu vreau să, vreau să vă critic, să nu mă înțelegeți greșit pentru că retroactiv uh, cred că uh, am fi putut uh, evita multe probleme pe care le-am creat de-a lungul timpului. Avem o confuzie care a apărut în urma măsurilor adoptate uh, în 2004, 2005, 2006, când s-a hotărât revizuirea PAC uh, de către Comisie și de către Ministrii de Agricultură. S-a propus această aterizare lină, dar uh, iată unde ne aflăm. Ne confruntăm poate cu problema cea mai gravă cu care se confruntă Comisia. Recent m-am întâlnit cu dumneavoastră și cu, și cu reprezentanți, reprezentanții ai Comisiei, care mi-au spus că nu se poate face nimic care este propunerea în această dimineață? Ea nu vizează cotele de lapte, ci e un, uh, un control al producției. Și de altfel, asta ne dorim și noi, să controlăm mai bine producția de lapte. Sunt de acord cu dumneavoastră uh, că Uh, într-adevăr, acordarea acestor fonduri a dus la creșterea producției pe termen uh, scurt, dar uh, iată, veniți cu o nouă propunere la nivel european și aș dori să vă pun o întrebare vor trebui ca statele membre să depună o cerere de aplicare la această schemă sau la acest mecanism? În ce proporție vor trebui să cofinanțeze? Pentru că în unele state membre avem cofinanțare, iar în altele nu există cofinanțare. Și deci, iată, un nou uh, dezechilibru în ce privește condițiile egale între statele membre și producătorii de lapte din uh, diversele state membre. Și haideți să spunem uh, lucrurilor pe șleau în această dimineață. Domnul Castro s-a referit la acest aspect. Există unele state membre în Uniunea Europeană care cresc producția de lapte în detrimentul Uh, situației producătorilor din alte state membre, pentru ca aceștia să ajungă la faliment, tocmai pentru ca cei din primul stat membru să obțină uh, o cotă mai mare pe piață în uh, producția generală a, uh, din Uniunea Europeană. Iată care e situația. Și ce vom face? Le cerem statelor membre, acestor state membre, e un număr mic de uh, state membre, cred că ne-ați spus, e vorba de 5-6 Uh, state membre care sunt responsabile pentru această creștere a, uh, de, de producție de produse lactate. Ce o să facem? Uh, o să pedepsim aceste state membre sau le vom lăsa în continuare să dicteze situația de pe piață, să le spună celorlalte state membre că trebuie să înjumătățească producția? Cred că guvernele din aceste state membre ar trebui să ia anumite decizii și nu doar Comisia ați vorbit despre măsurile de uh, completare. Întrebarea este uh, în ce proporție vor uh, participa statele membre. Știu că guvernul britanic și în trecut era gata să invoce articolul 22, uh, deci uh, să invoce acest articol pentru a, primi uh, finanțare suplimentară. Ați menționat intervenția, salut acest lucru. 19 state membre au optat pentru sprijin cuplat. Dar un alt cuvânt cheie îl reprezintă punerea în aplicare. În toate directivele europene, Uh, e important ca directivele sau legislația să fie bine interpretată la nivelul statelor membre și apoi bine pusă în aplicare. Și aici este una dintre problemele cele mai uh, spinoase cu care ne confruntăm. Pentru că uh, interpretarea și punerea în aplicare diferă de la un stat membru la altul. Vreau să vă mai spun că mă îngrijorează acest raport al task force-ului pe care v-ați bazat pare să meargă înapoi. Uh, a fost întârziat, uh, speram, uh, a fost amânat, speram să apară în septembrie, iar acum va fi publicat în decembrie. Cu toate acestea, aș dori să vă mulțumesc și trebuie să vă spun că Uh, am fost criticați de către producătorii de carne de vită, de carne de uh, pui. Uh, toată lumea spune că nu ne îngrijorează decât soarta, soarta producătorilor de lapte. Nu cred că este corect, pentru că ce ne-ați spus astăzi despre ce s-a hotărât ieri e un pachet pozitiv. E, sunt vești bune și pentru acești producători de carne dar nu sunt convins că este soluția finală la, la, problema cu care ne confruntăm. Dziękujemy. Pan poseł był sprawozdawcą pakietu mlecznego. Mulțumesc. V-ați ocupat de raportul pentru lapte, domnul Rode acum. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Hogan. Uh, trebuie să vă mulțumim pentru faptul că vă asumați răspunderea și că luați uh, situația fermierilor în serios. Nu numai că încercați să faceți ceva, dar și uh, ați reușit să găsiți bani pentru toate aceste inițiative. Cu toate acestea, ieri au fost făcute câteva critici în uh, mass media din Danemarca, uh, critici din partea producătorilor. Și când am citit aceste reacții, uh, mi-am dat seama că sunteți supus unui blestem dublu. Ești criticat dacă faci ceva, ești criticat dacă nu faci nimic. Dar dacă iei 100 de Uh, milioane uh, de uh, euro de la oameni, toată lumea te critică pentru că îi sărăcești. Dar dacă le dai 100 de milioane, tot timpul ești criticat pentru că banii sosesc prea târziu și s-ar putea să fie chiar să se obțină efectul contrar. Aș dori să mă exprim în daneză pentru a fi sigur că mesajul se aude foarte clar și în limba în țara mea. Cred că Comisia și Parlamentul dau dovadă de uh, responsabilitate și sunt gata cu adevărat să-i ajute pe fermieri. Și acest pachet de ajutor uh, e uh, pozitiv și trebuie să fie văzut ca atare. Cu toate acestea, cred că este foarte important să subliniem faptul că cei 150 de milioane care au fost uh, propuși uh, acestor producători pentru a uh, scădea producția trebuie să ajungă cât mai repede la ferme nu doar pentru uh, a, ca acești uh, oameni să uh, acopere datoriile pe care le-au acumulat între timp. Pentru că dacă banii ajung prea târziu, nu facem decât să tergiversăm criza și la fiecare patru ani va trebui să scoatem tot mai multe fonduri, mai mulți bani pentru a atenua efectele crizei. Ori, cred că trebuie să luăm măsuri durabile, sustenabile pe termen lung, pentru a sprijini cu adevărat sectorul agricol. Uh, însă, îngrijorarea mea cea mai mare, la care s-a referit uh, și uh, colegul Nicholson, se referă la posibilitatea de top-up se uh, creează două probleme. S-ar putea să ajungem la renaționalizare pentru că s-ar putea să fie concurență între trezoreriile naționale și sumele disponibile. Unele state membre vor avea tendința de a-și sprijini producția uh, și uh, Întrebarea mea este cum vom evita uh, astfel de, o astfel de concurență. Uh, domnule comisar, dumneavoastră sau comisia aveți o idee în legătură cu uh, cum putem evita o astfel de situație și cred că, pe de altă parte, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului, să recunoaștem că ați făcut o treabă minunată. Știm că vă aflați într-o situație foarte dificilă. Statele membre au pus uh, Parlamentul și Comisia în această situație, pur și simplu. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă următorul vorbitor va face atâtea complimente um, comisarului. Mulțumesc, uh, domnule președinte, foarte apt comentariul dumneavoastră, însă, evident, cred că nu este nevoie să fii un uh, vizionar pentru a prevedea că tot ceea ce ne-a spus domnul comisar, comisar înseamnă un eșec al politicii laptelui. Deja de mult timp spunem că dacă nu avem o politică publică pentru lapte, criza se va agrava. Am spus acest lucru în ultimii doi ani și uh, realitatea o arată. Aș dori să vă întreb cum credeți că veți garanta că într-adevăr se vor reduce volumele de producție, volumele de, de producție cu măsurile pe care le, eh, le-ați introdus prin, cu caracterul voluntar. Dacă avem eh, timp, mi-aș dori să-mi explicați acest lucru. Nu știți eh, ce părere avem noi. Sunt niște măsuri de amortizare a crizei, sunt niște măsuri pentru a încerca să se mențină un sector de eh, proprietăți eh, de producători de lapte cu care uh, sunt în marea lor majoritate în vârstă. Cu asemenea măsuri, niciun tânăr nu va începe în sectorul laptelui. Cu aceste măsuri, faceți o tranziție de la dreptul de, pro- de a produce care aparține fermierilor care mm, produc lapte în producători în uh, Uh, întreprinderile familiale spre mari producători uh, și marile multinaționale. Și în plus veți justifica utilizarea fondurilor publice care vor trece uh, printre care vor, fonduri vor trece prin noi, micii producători, însă fondurile în definitiv vor ajunge, ajunge la mari producători de lapte. Mie mi se pare că acest lucru îl uh, pregătiți aici. Încercați să ne amăgiți atât și pe noi cât și societatea. Noi suntem uh, producătorii de lapte, suntem sacrificați uh, de fapt uh, și acum ni se vântură prin fața ochilor câteva milioane de euro și ni se spune că vom fi salvați fie cetățenii vor uh, crede că aceste milioane de euro vor ajunge la noi, însă nu este adevărat. Vă rog responsabilitate, o politică a lactatelor publică cu instrumente de reglementare a producției și a piețelor. Vă rog să lucrați pe un model de producție la lactatelor uh, durabil. Vă rog responsabilitate. Vă mulțumesc, domnule comisar. Przewidziałem. Pan poseł Hausling. Ia... Domnul Hausling, domnule comisar, mulțumesc uh, foarte mult pentru introducere, dar n-ați spus nimic nou aici față de ce ați spus ieri la comunicarea de presă. Spre deosebire de colegii liberali, eu sunt foarte dezamăgit de ce ne-ați prezentat aici, pentru că mie mi se pare că nu sunt niciun fel de perspective uh, incluse în acest pachet. Ce le oferiți uh, oamenilor? Vă doriți ca ei să-și retragă producția, dar ei ce primesc dacă reduc producția, de fapt? Uh, eu cred că este în regulă reducerea producției, dacă, dar dacă e voluntară, dacă o face fiecare cum îi convine, nu se vor vedea efectele pe piață. Uh, m-am gândit, trebuie să ne gândim cu toții la aceste uh, date și trebuie să ne asigurăm că producția de lapte nu mai crește și mai mult și nu ne-ați propus nimic în acest sens. Uh, acest pachet pare foarte puternic, 500 de milioane sună foarte puternic, dar dacă ne uităm la Germania, vedem că pierderile sunt de două, de peste 2 miliarde și deci e o picătură într-un ocean ce ne-ați mai propus dumneavoastră. Uh, probabil că această sumă ar acoperi pierderile pe o săptămână, două, dar nu este de perspectivă. Și când spun că nu sunt perspective, eu cred că cel mai important este să reducem oferta peste tot în Europa și să nu fie voluntar, să fie măsuri la care să participe toți. Uh, pentru că ce s-a întâmplat în ultimele luni nu a dus la o reducere reală a producției. Și uh, se spune că vrem să distrugem producția de lapte. Uh, acum ce facem? Vindem pe piața mondială produse lactate ieftine Uh, și au de câștigat uh, intermediarii până la urmă. Și asta este o uh, perspectivă, o politică fără perspective. Facem dumping pe piața mondială și ne plângem apoi că suferă producătorii. E o politică absurdă. Eu cred că ce ați spus dumneavoastră nu le ajută deloc pe agricultori. N-ați spus cum vor fi ajutați micii agricultori. Statele membre sunt cele care trebuie să ia măsuri și până în noiembrie ar trebui să se întâmple ceva. Uh, păi pe, pentru mulți agricultori nu va mai fi util atunci. Uh, până la 1 noiembrie se vor elimina anumite reguli uh, care împovărează. Dar criza durează de peste un an. Ați vorbit de volatilitatea prețurilor, uh, agricultorii au trebuit să încerce să reziste și atât. Și nu văd nicio perspectivă până la sfârșit, până la urmă, ați spus că oferta trebuie echilibrată în Europa. Și uh, ați spus că nu ați avea posibilități să interveniți la nivel legislativ. Domnule comisar, eu mă aștept din partea dumneavoastră să creați posibilitățile legislative care să permită o reglementare a ofertei pe piața europeană. Și dumneavoastră, comisia, aveți dreptul de inițiativă legislativă, nu noi. Și dumneavoastră trebuie să luați măsurile. Uh, Ați spus că în sectorul cărnii de porc uh, situația este ameliorată acum. Dar haideți să ne uităm la uh, ultimii zece ani. În uh, ultimii zece ani am pierdut peste jumătate din producătorii din acest sector. Poate că așa se va întâmpla și peste câțiva ani. Veți spune că situația s-a ameliorat, dar nu mai avem decât jumătate din exploatații. Asta e realitatea până la urmă nu trebuie doar să creștem prețurile, trebuie să reducem uh, producția și, sincer, eu sunt profund dezamăgit de pachetul dumneavoastră. Mi se pare absolut fără perspectivă și eu mă aștept din partea dumneavoastră ca uh, comisar, dacă vreți uh, să continuați, să vă asumați că multe exploatații trebuie să-și închidă porțile. Nu cred că se poate altfel. Uh, cel puțin eu așa înțeleg poziția dumneavoastră. Asta mi se pare că spuneți. Așteptam un semnal pozitiv, dar nu am văzut niciun fel de semnal pozitiv care să ne permită să ieșim din această criză. Nu am văzut ce au nevoie producătorii europeni și anume 35 de cenți prețul uh, la producător suntem departe de acela și știu că când voi merge acasă și voi vorbi cu agricultorii, o să am mari probleme când le spun ce ne-ați prezentat astăzi aici. Îmi pare rău, asta e adevărul. Panie poște, trochę chyba pan przesadził, no ale pana prawo. Cred că ați exagerat puțin, dar e dreptul dumneavoastră, spune președintele. Doamna Nuia. Pani poseł moi?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 acest pachet de măsuri, mai ales faptul că ați prevăzut sume suplimentare pentru a ajuta uh, sectorul produselor lactate care se află în această criză gravă. Ne bucurăm de faptul că Comisia a ținut cont uh, de situația micilor exploatații care trec printr-o criză foarte gravă. Însă e vorba de a treia intervenție de urgență din 2014 încoace. Mă întreb dacă nu ar trebui să avem o intervenție structurată tocmai pentru a ieși din criză definitiv, pentru că faptul că tot venim uh, așa, uh, cu bani, cu pipeta, nu va fi suficient. Domnule comisar, dragi colegi, dacă politica agricolă comună nu este eficientă, trebuie să o reformăm. Și cred că cel mai eficient ar fi să uh, implicăm uh, societatea civilă, producătorii și toți cei care lucrează în acest domeniu, pentru ca toată lumea să poată să-și aducă contribuția la luarea de decizii, mai ales pățile implicate. Aș dori de asemenea să vă gândiți la riscurile la care ne expunem în cazul în care se încheie TTIP-ul acordul cu America. Sectorul agriculturii este destul de slab. Dacă încheiem acest acord ca un cec în alb cu Statele Unite, vom aduce o nouă lovitură acestui uh, sector în criză. Haideți să ne gândim de două ori, să ne gândim la greșelile pe care le-am putea face și poate că pe viitor va fi prea târziu să ne întoarcem în timp. Mulțumesc! Que de temps perdu! Uh, domnule comisar, uh, dragi colegi, uh, iată, s-a irosit foarte mult timp, ați anunțat 500 de milioane de euro și astăzi vă zugrăviți ca un adevărat salvator al agricultoriei. Dar aș dori să vă reamintesc câteva fapte. Această criză nu este o surpriză. Majoritatea producătorilor se, opuneam, se opuneau eliminării cotelor. Dar Uniunea Europeană, ca să facă pe placă finanțiștilor și industriașilor, a luat măsuri cu forța. Rezultatele crizei erau evidente, pentru că Uh, s-a ajuns la această situație în urmă, uh, în urma măsurilor adoptate în urmă cu 30 de ani. Cotele de lapte erau foarte ieftine pe atunci. Ori astăzi, conform ultimelor evaluări, uh, suma este de mai bine de 900 de milioane de euro de ajutoare de urgență în 2 ani. Planul dumneavoastră de criză, domnule comisar, nu salvează pe nimeni. Din contră, aduce un nou dezechilibru între state. Domnule comisar pentru agricultură, ați luat decizii responsabile, uh, ați avut nevoie de mai bine de 2 ani pentru a recunoaște că e vorba de o adevărată criză în sectorul uh, lactatelor și orbirea dumneavoastră a agravat uh, și mai mult această criză și ar fi trebuit, domnule comisar, să vă facă să demisionați datorită unor greșeli grave. Și faptul că Irlanda este una din țările care a profitat cel mai mult de pe urma acestei situații catastrofice denotă faptul că astăzi ar fi trebuit să vă asigurați că această criză ar fi trebuit să fie abordate, abordată înainte, în amonte, ori iată, doi ani mai târziu ne dăm seama că am uh, risipit timpul. Deci, haideți, domnule comisar, nu vă uh, arătați ca un salvator. Dumneavoastră, în Franța, ca și în alte uh, țări din Europeană, sunteți groparul crizei. Sigur că veți pleca în vacanță cu conștiința împăcată, dar să știți că țările pe care le chinuiți astăzi nu vă mai ascultă și că această criză ar fi putut putut să fie evitată și care astăzi pare ineluctabilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă propun să dăm uh, domnului comisar uh, îi propunem domnului comisar să mănânce doar lactate în timpul vacanței. Haideți să trecem la ceilalți vorbitori. Maximum două minute. Următorul vorbitor. Thank you, uh, for... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. În legătură cu planul dumneavoastră, am un sentiment împărțit ca liberal. Bineînțeles că există probleme în sector și nu a existat o situație ușoară dacă datorită eliminării cotelor. Pe de altă parte, trebuie să recunoașteți că foarte mulți din banii contribuabilului și a, s-a Uh, s-au cheltuit pentru a rezolva această situație. Și eu sper că acum, și am spus acest lucru și anul trecut, sper că vom veni cu soluții reale pentru a nu combate doar simptomele, ci și rădăcina crizei trebuie să uh, simplificăm povara administrativă și de asemenea să simplificăm lanțul de aprovizionare al fermierilor acest lucru la nivel comunitar și al statelor membre. Este foarte ușor să dăm vina pe comisar pentru probleme din anumite state membre care sunt provocate de unele dintre politicile naționale. După aceea, cu această propunere nu vă temeți că va fi un argument ca mulți de aici să spună că într-adevăr trebuie să uh, facem încă un pas înapoi în ceea ce privește orientarea pieței Deja indicatorii de prețuri sunt uh, buni, uh, așadar este într-adevăr necesar, nu cumva atunci când prețurile sunt bune, nu vor fi datorită acestui pachet sau prețurile vor crește pentru că uh, contextul economic s-a îmbunătățit și va exista un efect pozitiv asupra semnalelor de prețuri. În al treilea rând, distorsionarea concurenței. Uh, nu uh, vreau să insist asupra acestui aspect. Uh, cu acest top-up uh, există din nou riscul distorsionării concurenței ceea ce există deja cu modularea voluntară, cu susținerea, cu ajutorul, asistența cu plată. Așadar, trebuie să fim foarte precauți um, în ceea ce privește Uh, cei care prelucrează laptele, aceștia sunt uh, aceștia cooperează cu dumneavoastră, sunt de partea acestor măsuri. Și cum va arăta uh, intervenția sau plasa de siguranță pentru sectorul fructelor și legumelor? Doamna Aguilera are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ne-ați prezentat aceste șapte măsuri pe care le-ați prezentat și ieri la Consiliul de Ministri. Aș dori să vă spun că partea pozitivă în acest program european vizează reducerea producției de lapte la 150 de milioane, pentru că avem câteva cifre foarte importante. Știm ce preț va avea această retragere voluntară. Însă aș dori părerea dumneavoastră. Aveți încredere că cele 350 de milioane alocate statelor membre vor fi utilizate specific pentru a reduce producția de lapte? Pentru că anumite state membre sunt responsabile, altele nu. În ceea ce privește fructele și legumele, care vor fi, uh, care va fi prețul de retragere, se vorbește foarte puțin despre fructe și legume, se vorbește foarte mult despre lapte, înțeleg că este o problemă foarte mare, însă în țara mea, Spania, uh, este foarte important prețul de retragere de pe piața fructelor și legumelor, dacă se va aplica tuturor sectoarelor și în ce sens vor merge aceste măsuri care sunt atât de importante. Domnule comisar, cele 350 de milioane nu trebuie să fie măsuri de renaționalizare. Aș dori ca, în definitiv, să vă convingeți că programele europene sunt mult mai eficiente decât aceste măsuri de renaționalizare a politicii agricole comune. În, dumneavoastră, sincer, aveți încredere, sunteți convins că în, 350 de milioane, dintre care 5 state primesc uh, peste 60%, vor duce într-adevăr la o reducere a producției de lapte? Merci, président, monsieur le commissaire. Mulțumesc, domnul Tarabela. Vă mulțumesc, domnule comisar. Pentru mine a fost o veste bună ieri și anume această decizie de a încerca să punem sub control oferta după eliminarea cotelor Vestea bună este că 150 de milioane sunt atribuite bugetului european, deci decizie centrală, și dați eh, statelor membre posibilitatea de a acționa cu 70% din bugete. Nu este normal, strategiile statele, statelor membre sunt complet diferite, au spus și alți colegi, acest lucru, creșterea va continua pentru că anumite state au ca strategie să crească producția în detrimentul altora. Așadar, Uh, beneficiile obținute într-o parte vor fi eliminate de către uh, pierdere din altă parte. Ați lansat un apel pentru a încuraja reducerea voluntară, însă aceste apeluri nu sunt uh, ascultate peste tot. Dacă luăm în considerare cifrele vehiculate, este vorba de un miliard de litri suplimentari. Uh, nu este foarte 150 de milioane de euro, nu este suficient cu ceea ce privește de dimensiunea dezastrului. Uh, în mod foarte clar ați vorbit de ajutare, de asistență decuplată sau că în viitor va trebui să mergem spre un dec- o deculpare a plăților. Clar nu. Uh, greșeala pe care o comitem în Europa este să credem că suntem singurul actor mondial și nu are niciun sens pentru că cu cât îi ajutăm mai mult pe proprietari, ă, cu atât pierd cei care lucrează într-adevăr agricultorii. De aceea trebuie să avem ajutoare plate și există și un aliniat care o spune, închei domnule președinte, trebuie să uh, avem grijă de veniturile agricultor- agricultorilor. Iată problema. Trebuie să, ar trebui să obligăm pe toată lumea să reducă atunci când trebuie și să crească producția atunci când piața o permite. Asta înseamnă cote. Nimeni nu vrea să vorbească despre acest lucru, este, însă era vorba de cote care au funcționat. Este, a fost singura politică uh, rezonabilă și anume de a controla oferta. Cum explica, vei explicați acest lucru vacilor să producă mai mult lapte? da? Domnule președinte, domnule comisar, la începutul intervenției mele dați-mi voie să mulțumesc celor dintre dumneavoastră care în ultimele zile mi-au trimis mesaje de condoleanțe în urma atentatului de la Nisa. Nisa fiind cel de-al treilea oraș din circumscripția mea, aceste mesaje m-au uh, afectat ca și pe restul delegației franceze și vă mulțumesc. Domnule comisar, trebuie în primul rând să salutăm munca dumneavoastră pentru a obține credite suplimentare. A fost o misiune dificilă, ați arătat că nu este imposibil, uh, cu atât mai mult că, cu cât este vorba de credite care nu se aplică în primul pilon. Este vorba de modificarea actelor de bază pentru a eh, intra în instrumentele de gestiune a crizei și salutăm aceste propuneri. Vă reamintesc că Parlamentul în 2013 vrea să meargă mult mai departe decât Consiliul pe această temă. De mai mult timp am spus că laptele este cel mai ieftin de reglementat ajutorul introdus pentru a incita produc- producătorii să-și scadă producția ven, ven, merge în sensul cel bun. 150 de milioane sunt rezervate pentru cei care de acum își vor limita producția, însă prima mea întrebare este 350 de milioane vor putea să fie afectate de către state agricultorilor care au acceptat să-și diminueze producția deja în ultimele luni și care pentru unii Uh, încă nu uh, și care în anumite cazuri încă nu uh, au o situație foarte certă. Există unii agricultori care au probleme financiare majore. Dacă ar fi știut despre aceste ajutoare, ar fi putut să își reducă producția cu mai multă demnitate înainte. După aceea, impactul crizei în domeniul lactatelor asupra produselor de carne Există uh, în Franța o estimare actuală că 50.000 de văci uh, de lapte sunt uh, în supranumerare care vor fi sacrificate și anticipăm, o, din păcate, o criză a cărnii care se va suprapune cerei laptelui. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog, nu depășiți timpul alocat, pentru că altfel domnul comisar nu va avea timp să vă răspundă. Domnul Ashworth, vă mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului comisar și și doamnei comisar Georgieva pentru uh, răspunsul foarte corect îndemn industria să asculte cuvintele comisarului. Uh, este și poate, uh, este doar un plasture, o măsură temporară și trebuie să găsim soluții pe termen lung. Sunt de acord cu uh, comentariile că aceste, această criză este, are uh, motive globale și, prețurile, și evoluția prețurilor la nivel mondial uh, Există două motive pentru care aceste măsuri nu vor uh, funcționa pe termen lung. Uh, marjele de producție sunt uh, foarte fragile și producătorii majori au o situație mult mai facilitată decât micii producători. În momentul în care am eliminat cotele la lapte, a avut loc o restructurare pe partea aprovizionării în prim, pe baza avantajelor climatice sau geografice. Unii și-au dat seama că în propriul stat pot să maximizeze producția pentru că asta este până la urmă în cel mai bun interes al consumatorului. Așadar, aceste măsuri sunt utile pe termen scurt, însă primeștile, primeștile este că pot să fie anticiclice. Criza ne-a expus o serie de slăbiciuni structurale în cadrul industriei și îndemn partea de aprovizionare să își asume aceste comentarii pentru ca industria să devină mai robustă pentru a putea face față crizelor din viitor și îndemn Comisia să își renuiască eforturile pentru a îndemna și determina industria să acționeze în acest sens. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, într-adevăr, după cum au spus și mulți dintre colegii mei, este un progres faptul că avem un obiectiv clar al acestui pachet de asistență și anume reducerea producției la nivel european. Ce nu am înțeles eu, poate că eu sunt de vină că nu am înțeles, este cum uh, anume vor fi cheltuiți acești 150 de milioane va exista o legislație europeană, noi ca Parlament va trebui să fim implicați într-un proces de legiferare pentru a decide regulile de plată ale acestor 150 de milioane. Poate că ne dați date mai concrete despre ce se va întâmpla exact în următoarele săptămâni. Sunt destul de critic cu privire la cele 350 de milioane. Cred că dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu ultimele 420 de milioane din ultimul pachet, uh, suntem, vedem că s-au uh, evaporat. Adică au fost degeaba și deci dacă acum dăm 350 de milioane de euro statelor membre, ar trebui să ne asigurăm că uh, vor fi efecte pozitive asupra uh, uh, economiei europene. Pentru că sigur că statele membre o să se bucure că pot spune acasă că au primit bani, dar uh, cred că ar fi bine să se ia măsuri mai specifice și să existe criterii clare cu privire la uh, plata acestor bani și la cheltuirea acestor bani ca să ne asigurăm că producția scade realmente. Uh, respectiv uh, la nivel uh, european Trebuie să avem reguli clare pentru că este o politică europeană comună reală și asta ne trebuie și nouă politică națională. De asemenea, am o poziție destul de critică încă în legătură cu încă un aspect. După cum ați spus și dumneavoastră, e foarte important să ținem cont de micii agricultori. Eu mă gândesc foarte mult și la cei din zonele defavorizate, din zonele uh, îndepărtate, greu accesibile unde um, um, situația producției de lapte e foarte dificilă și cred că trebuie să ne gândim uh, la o păstrare a producției de lapte în mod durabil în acele regiuni. Mulțumesc foarte mult! Kære formand og kære kommissær, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. În primul rând, vă mulțumesc pentru acest pachet Uh, care dă fiecărui producător din Danemarca în medie 2900 de euro. Să nu uităm că ar trebui să avem reguli uniforme în Europa și acum avem o situație în care ajutoarele de stat ar putea să fie uh, evaluate individual în diversele state membre. Cum se poate asigura Comisia că guvernele nu vor introduce solicitări pe care alte state nu le fac? Vă mulțumesc încă o dată că ați pus accentul pe sectorul agriculturii, însă cred că am ajuns la sfârșitul măsurilor de acest gen. Vă mulțumesc, doamna Petir. Domnule președinte, doamnă comisar, salut uh, aceast, aceste măsuri urgente pentru a ajuta sectorul lactatelor, pentru că este ultimul ceas dacă vrem să-i ajutăm pe producători. Însă, din păcate, măsurile propuse nu arată un nivel suficient de atenție pentru a face față diferențelor specifice între statele membre. Dacă vă uitați la datele Observatorului pentru Lapte, Croația nu poate să-și reducă producția de lapte conform datelor. În ultimii 10 ani, Croația și-a redus numărul de vaci de la 32.000 la 154.000 în 2015. Astăzi, datele ne arată că producția acoperă doar jumătate din consum. De la aderarea Croației la Uniunea Europeană, importul de lapte a crescut de patru ori și în perioada din 2012 până în 2013, mai mult de 3500 de producători de lapte și-au închis afacerile. După criza din 2015, în, în 2000 de ferme familiale au dat faliment Așadar, orice uh, nu mai putem reduce producția de lapte. Cele 350 de milioane de euro trebuie să fie alocat uh, în mod corect. Cred că majoritatea din dumneavoastră sunteți de acord că este incorrect ca Croația, România și Irlanda să primească mai puțin de 10 euro pe vacă și uh, alte state mai mult de 30 de euro, Lituania 44 de euro, Estonia aproape 90 de euro pe vacă. Ce criterii au folosit Comisia în uh, aceste criterii de alocare? Uh, relațiile inegale pe piață contribuie la situația din sectorul lactatelor și pun accentul asupra unei uh, probleme care ține de relațiile contractuale între producători și furnizori Astăzi, un partener puternic poate să anuleze un contract uh, imediat, fără niciun fel de consecințe. O altă problemă cu care se uh, confruntă producătorii de lapte uh, sunt perioadele de plată foarte îndelungate, care nu trebuie să depășească 30 de zile. Astfel se transferă riscul cel mai mare părții cele, cele mai vulnerabile, producătorul. Credem că, fie, că prețul nu trebuie să fie mai uh, Uh, scăzut de 30 de cenți pe, pe kilogram și uh, plus preț de intervenție. Dacă avem o piață comună, trebuie să avem termeni comuni și condiții comune. Din păcate, nu este cazul astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Nu vom avea suficient timp ca domnul comisar să răspundă la toate aceste întrebări. Doamna Köstinger. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mă alătur uh, colegilor care vă cer să ne dați mai multe informații despre uh, cum se va întâmpla realmente reducerea producției. Cred că e foarte important ca ajutorul să ajungă la agricultori și să fie durabil și uh, să le permită să facă față crizei. Cred că e foarte important să și tragem învățămintele necesare pentru viitor din această criză. Pe plan uh, politic, parcă suntem totdeauna în urma realității și totdeauna trebuie să um, ne străduim să luăm aceste măsuri, ar fi bine să ne gândim dinainte cum va evolua sectorul agricol în Europa, să-i susținem și pe tineri și să le dăm realmente încredere în agricultura europeană. Europa se află acum într-o situație incredibil de dificilă și cred că e foarte important ca noi să ne aducem contribuția la găsirea unei soluții și să nu fim identificați apoi uh, la nivel național ca fiind sursa problemei. Și mai am și eu o observație legată de regiunile montane și de uh, zonele defavorizate. Și aici cred că e foarte important să se dea răspunsuri europene și cred că nu trebuie să uh, lăsăm doar statele membre să ia măsuri pentru aceste regiuni, pentru că situația este atât de gravă încât mulți uh, agricultori se gândesc să-și închidă exploatațiile și asta cred că înseamnă o mare pierdere pentru aceste regiuni și ne vizează pe toți. Mulțumesc! Doamna Schreier. Eh, Nederland Vă mulțumesc, domnule președinte. În de jos această reuniune este urmărită de aproape și este un semnal politic pentru că totul ține de cerere și ofertă. Cu în urmă cu doi ani a apărut boicotul rus, așa au început problemele și după aceea s-au aplicat din ce în ce mai multe restricții. Am avut un mecanism pentru uh, fructe și legume și ecologizarea a introdus măsuri binevenite. Prețurile de intervenție pentru fructe și legume ar trebui să poată să crească în timpul lunilor de vară. Uh, avem un pachet acum pentru lactate, 150 de milioane pe bază voluntară. Este o problemă majoră. În țările de jos s-ar putea să fie o măsură de succes, însă Eh, este vorba de un surplus de 6-7%. Dacă este vorba despre un sector cu o producție performantă, totul eh, ar fi foarte bine, însă trebuie să ascultăm și pe producătorii de lactate eh, care ne spun altceva. După aceea trebuie să ne gândim și la sectorul cărnii de porc din țările de jos. Mulți fermieri pur și simplu au dat faliment unii dintre ei au bani acum, dar este prea târziu. Crescătorii de porcine se întreabă cât de uh, mult timp vor dura aceste fonduri și de aceea toată lumea uh, se uită la dumneavoastră, domnule comisar. Domnul Mato. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Primim cu anumită satisfacție măsurile anunțate, cu toate că există și anumite mențiuni cu literă mică și așa numitele acte delegate. Avem măsuri care în trecut nu au funcționat datorită finanțării europene. Știu că nu vă plac uh, măsuri cum ar fi creșterea prețurilor de intervenție la lapte, însă acestea sunt utile. Problema producătorilor uh, o reprezintă și problemele din uh, lanțul alimentar, care producătorii nu au putere de negociere. Aveți măsuri prevăzute pentru a îmbunătăți aceste relații contractuale în domeniul laptelor. Parlamentul European s-a pronunțat de mai multe ori în legătură cu necesitatea modificării regulilor europene în legătură cu uh, lanțurile alimentare pentru a elimina practicile ilicite. Aveți un angajament în acest sens? Uh, resubliniem necesitatea de a include un sistem rapid de alertă pentru a împiedica crizele în sectorul lactatelor. Și trebuie să reformăm observatorul pentru piața laptelor. Știți deja uh, Uh, care este părerea mea uh, și părerea observatorului în acest sens. În ceea ce privește fructele și legumele, uh, actualizarea prețurilor de retragere trebuie să ține cont de prețurile actuale de pe piață. În ce proporție aveți în vedere creșterea acestor prețuri? În ceea ce privește prețurile de intrare pentru tomate, avem o Uh, situație foarte problematică uh, în ceea ce privește importurile, în special din Maroc. Este o problemă care uh, durează de mult timp și ne-ar dori să o rezolvăm. Vă mulțumesc. Domnul Flanagan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, spun că este foarte bine că avem o prezență mare aici în sală. Dacă, dacă nu am avea o criză, nu ar trebui să avem reuniuni extraordinare ca lumea să vină. Săptămâna trecută am discutat foarte multe probleme serioase, viitorul industriei zahărului, bugetului din, bugetul din 2017, programul de dezvoltare rurală și în medie am avut în jur, jur de 12 persoane Uh, dintr-un maxim de 90. Deci de ce trebuie să așteptăm o criză pentru a veni? Mă bucur că până la urmă avem o prezență bună. Dacă veți cheltui banii publici și dacă uh, înseamnă că aveți vreo idee în legătură cu definirea ceea, a ceea ce reprezintă un succes și un, sau un eșec. Peste șase luni, dacă veți reveni, cum veți decide dacă aceste măsuri au avut succes sau nu? va exista o reducere a producției, va exista o creștere a prețurilor, dacă nu, veți fi de acord că aceste măsuri vor fi eșuate. Delegația franceză a spus că Irlanda a beneficiat cel mai mult. Foarte bine, am crescut producția, însă am crescut și disperarea. Poate că crește producția, însă situația s-a înrăutățit. Creșterea de-a dragul ei nu aduce nimic bun. S-a sugerat aici în trecut că avem o, că putem să, e, imag, că să imaginăm niște uh, Uh, inițiative pentru producția ecologică, de exemplu, în, ca și în producția de ouă. Uh, acum 30 de ani uh, părea o idee ciudată, acum nu. Consumatorii aleg să cumpere ouă ecologice, biologice, Uh, de, de, ale găinilor crescute în libertate. Avem nevoie de o etichetă de acest gen pentru că oamenii fac această alegere, însă în momentul de față consumatorii nu prea au de ales. Domnul Santos. Uh, thanks, uh, Chair. Uh, mulțumesc, domnule comisar Hogan, mulțumesc foarte mult pentru prezența la reuniunea Comisiei Agri. Cred că aș vrea să vă amintesc că acum un an la Strasbourg Parlamentul European a aprobat documentul de poziție privind sectorul lactatelor, la care am lucrat de la începutul mandatului. Această reformă a fost aprobată în plenară și s-a cerut explicit să se ia măsuri pentru a se gestiona producția de lapte, ceea ce uh, era un subiect considerat extrem de important pentru situația din acest sector. La Uh, doi ani de activitate în această comisie, uh, văd că se propun uh, pași destul de mici în direcția pe care Parlamentul European o susține de multă vreme. Mă refer la pachetul de inițiativă privind reducerea producției la lapte. Este un pas modest, cu resurse financiare modeste, chiar și pentru caracterul său temporar, însă este un pas totuși în direcția cea bună. Aceste măsuri uh, sunt o reacție la un dezechilibru de piață uh, care era clar de acum doi ani de când am început noi să vă cerem să luați măsuri. E nevoie de mai multă stabilitate structurală ca să se evite pierderile Uh, așa cum s-a întâmplat uh, și în Portugalia, sunt probleme de mai mult timp, inclusiv din zona de unde vin eu și sper să se ia măsuri pentru a ameliora această situație. În ceea ce privește pachetul de 350 de milioane, sper ca regulile pentru utilizarea acestui pachet să fie obiective și să permită o mai bună situație a prețurilor la producătorii de lactate și să se amelioreze situația fluxurilor de capital pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor. Am ascultat cu mare atenție, domnule comisar, și prezentarea dumneavoastră de ieri și ați spus că trebuie să se țină cont de agricultorii mici în distribuirea acestui pachet de 350 de milioane în statele membre. Mă gândesc dacă vă veți gândi și la măsuri similare pentru o discriminare pozitivă a regiunilor mai puțin competitive. Uh, mulțumesc foarte mult. Domnul Cuciuc. Domnul Cuciuc. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący, panie Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați prezentat un program bazat pe uh, o sumă de 500 de milioane de euro pentru reducerea producției de lactate. Înțeleg că embargoul rus și creșterea producției în mai multe state au dus la o scădere a prețurilor, dar aș vrea să vă amintesc că uh, limitele de producție, cotele de producție acordate mai multor state membre, inclusiv Poloniei, atunci când am intrat în Uniunea Europeană, nu corespund cu populația acestor state. Am avut uh, o limită similară cu a țărilor de jos, cu a Danemarcei, care au populații de patru ori mai mici decât Polonia. Și e firesc să se mărească producția în state, cum este Polonia, pentru a reechilibra situația. Deci nu cred că trebuie să gestionăm producția la fel în toate statele membre și nu cred că trebuie să vorbim despre o destabilizare a pieței. Polonia a pregătit un uh, program de eliminare a uh, penalizărilor pentru supraproducție care s-ar uh, putea aplica la agricultorii care se află într-o situație financiară extrem de gravă, chiar dacă Uh, bugetul ar beneficia de pe urma penalizărilor. Dar programul prezentat de Ministerul Agriculturii din Polonia nu a fost acceptat de Comisia Europeană. Dumneavoastră, domnule comisar, ați sugerat ca statele membre să uh, completeze suma până la 100%, să suplimenteze suma și vreau să vă întreb atunci de ce programul nostru a fost respins de Comisia Europeană. Mulțumesc! Domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru eforturile pe care le faceți uh, pentru sectorul agricol. Știm că ne vedem astăzi, uh, am provocat o discuție ieri cu fermierii din zona mea și cu procesatorii pentru a vedea care sunt ultimele noutăți, să spun așa, în uh, domeniu. Țin legătura cu ei permanent și mi-au spus în felul următor. Situația este destul de delicată pentru că prețul la lapte în România este undeva de 0,15 eurocenți. De acolo pleacă Deja fermierii și-au redus furajele proteice în hrana animalelor pentru a scădea producția de lapte, ceea ce le creează dificultăți majore în a supraviețui pe piață, iar procesatorii s-au plâns de faptul că nu pot să vândă, spațiile de stocare pe care le au deja sunt arhipline, dat fiind faptul că piața din România este invadată într-o bună măsură de produse din unele state care produc mai mult și se pare că pot să vândă mai ieftin, dar în același timp și de foarte multe produse uh, contrafăcute. I-am întrebat de ce nu trec pe producția de carne, pentru că discutăm aici de reducerea voluntară a producției de lapte. Stimați colegi, acești fermieri ei știu să crească vaci. Și atunci, sigur că trebuie să le oferim niște alternative viabile în ceea ce înseamnă această reducere voluntară. Și, în opinia mea, trecerea pe carne este una dintre aceste măsuri care pot să le aibă um, în vedere. Știți care a fost reacția lor? că nici în sectorul, uh, mă rog, uh, cărnii uh, de vită nu este mai bine și mai mult se plâng de lipsa unor perspective pe termen mediu și lung. Pentru că în România, astăzi, plățile pe, pe vaca de carne sunt destul de uh, rezonabile. Dar faptul că nu au un orizont pe termen lung legat de ceea ce, ce se va întâmpla și pe vaca de carne, le este frică să treacă în acest sector. De aceea, domnule Comisar, eu cred că trebuie să aveți în vedere aceste reduceri voluntare să fie oarecum coordonate chiar de la, la nivel de, de Bruxelles, pentru că altfel o, o să avem în Polonia o producție mare de lapte mai departe sau în România și în Croația la fel producții uh, care vor fi sufocate de uh, produse de lapte din, din aceste țări. Mulțumesc! Doamna Dodds. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, eu aș dori să salut cu precauție pachetul anunțat. Este mai țintit decât schema anterioară, dar e tot vorba de măsuri pe termen scurt care nu vor uh, răspunde la problemele pe termen lung ale pieței nu trebuie să uităm că măsuri de genul acesta stau la baza problemelor de pe piață și din cauza lor foarte mulți producători de lactate au uh, ieșit din afaceri. Eu am o întrebare specifică și vă rog să comentați specific reacția Consiliului și mai ales reacția acelor state membre care au avut o strategie intenționată de sporire a producției de lapte. Vor respecta și ele schema și va fi o diferență semnificativă din această cauză. De asemenea, cred că domnul Dantin a vorbit despre consecințele neintenționate ale sugestiilor dumneavoastră. E vorba de uh, sprijinul acordat uh, Uh, producătorilor de lactate pentru reducerea volumului și ce măsuri se uh, vor mai lua și care va fi impactul asupra uh, cărnii, uh, asupra sectorului de producție de carne. Ați menționat în această dimineață cel puțin două măsuri care ar fi utile pentru o revizuire la jumătate de mandat a PAC-ului, cum ar fi măsurile de piață și greening-ul. Cred că e foarte important să privim înainte și să ne gândim la o politică agricolă comună care să nu mai susțină neapărat producția de alimente. Mulțumesc! Pani poseł Ribeiro. Doamna Ribera. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule comisar, mulțumesc pentru prezență. Aș avea niște întrebări concrete pentru că aș vrea să pot înțelege mai bine pachetul pe care ni l-ați prezentat. Pornind de la cele 150 de milioane, acest pachet este destinat plăților directe pentru agricultori. Și după cum ați spus ieri în Consiliu, vă așteptați uh, la uh, mai multe lichidități pentru aceste plăți directe pentru agricultori, pentru a se reduce producția. Puteți să ne spuneți, vă rog frumos, cum veți garanta aceste lichidități și care sunt condițiile pentru plățile directe pentru agricultori ca să-și reducă producția? Vorbim de un procent de reducere a producției? Vorbim de reduceri nete? Ce obiective aveți? Când vă referiți la pachetul de 350 de milioane, Domnule comisar, cred că e uh, o idee foarte corectă și foarte inteligentă din partea dumneavoastră, pentru că acum statele membre trebuie să decidă care sunt cele mai bune măsuri pentru a se reduce producția. Și vă rog să-mi spuneți dacă mă înșel. Uh, ați spus ieri că pentru a uh, atinge obiectivul de reducere ajutorul complementar trebuie să fie condiționat și plătit doar în uh, cazul în care se îndeplinesc anumite angajamente. Eu cred că asta garantează reducerea producției și vă rog să-mi confirmați această informație. În încheiere, domnule comisar, ați spus că acest pachet de 350 de milioane de euro va ține cont de uh, proporția de exploatații mici. După cum știți, pentru noi e foarte important acest lucru. Aș vrea să știu dacă țineți cont de aceste uh, exploatații și atunci când faceți uh, repartizarea pachetului între statele membre. Vă rog să ne explicați cum se ține cont de micii agricultori în acest pachet. Vă mulțumesc. Domnul Rope. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru că v-ați ținut uh, de cuvânt. Ați uh, promis uh, un nou pachet de măsuri după 30 iunie, ați spus că va fi adresat reglementării producției și astăzi, acum când discutăm despre aceste măsuri, Vedem de asemenea că nu vor fi suficiente. Probabil că se va stabiliza situația, uh, dar uh, cred că e important și să avem speranță, pentru că lucrăm cu toții împreună și uh, va trebui să luăm noi măsuri care să permită o stabilizare a situației. Eu cred că măsurile nu trebuie să fie facultative, cred că trebuie să fie obligatorii. Cred că trebuie să fie măsuri obligatorii pentru controlul producției. Și după cum a spus domnul Buda, chiar dacă sunt anumite limite pentru anumite state, se uh, vor face eforturi să se vândă produsele în alte state. Cred că peste, asta înseamnă că peste 12 luni, peste încă un an, vom avea aceeași discuție încă o dată. Cred că trebuie să Privim aceste măsuri ca pe un proiect pilot și cred că trebuie să transmitem un mesaj statelor membre. Dacă continuă să crească producția, nu vor mai primi ajutor pe viitor. Limitele suplimentare privind producția trebuie um, corelate cu eliminarea sistemului de cote ar trebui să se ia măsuri treptate de reducerea producției și punctul de pornire trebuie să fie uh, situația anterioară sistemului de cote. Și de asemenea, dacă v-ați gândit la măsuri de minimis, mulțumesc. Thank you, President, and thank you, Commissioner. Doamna McGuinness. 500 de milioane sunt foarte mulți bani, domnule comisar, în situația în care uh, se află Europa astăzi. Deci uh, e un pachet binevenit. Mi-ar plăcea să particip la reuniunea experților mâine ca să aflu detaliile acestui pachet. De exemplu, la ce sumă vă gândiți pe litru să plătiți fermierilor ca să nu producă lapte, pentru că nu știu exact cum funcționează și dacă ne puteți da mai multe informații acum ar fi util. Și care vor fi condițiile aferente? dar mă interesează mult mai mult proiecțiile dumneavoastră de piață. Cred că agricultorii care produc lapte vor fi foarte interesați de viitorul pe termen lung uh, al sectorului lactatelor. Și ce vreau eu să vă întreb? Indiferent ce facem noi în Europa, dacă SUA continuă să crească producția, care va mai fi echilibrul uh, pieței globale? Cred că noi, la comisia noastră, trebuie să gândim uh, dincolo de Uniunea Europeană și trebuie să fie o conversație globală. Am fost recent în uh, state și știu și contextul din Noua Zeelandă și din alte părți. Și acolo producătorii de lactate au probleme. E o problemă globală care necesită o reacție globală și cred că aveți și dumneavoastră idei. Vreau să mă refer și la sectorul cerealelor producătorii de cereale au acum o situație extrem de dificilă și nu cred că se va încheia prea curând. Și mă întreb dacă acest pachet le va oferi și lor speranță. Prețurile mici la cereale uh, sunt și unul din motivele pentru care a crescut producția de lapte în SUA. Și ultima întrebare se referă la greening. Marea problemă legată de măsurile de greening este că am lăsat administratorii să încerce să gestioneze natura. Cred că trebuie să fim mult mai flexibili și știu că colegii care s-au implicat în discuțiile uh, privind greening-ul când am vorbit despre reforma PAC vor fi de acord. Noi am încercat să măsurăm niște zone și niște procente în loc să le spunem agricultorilor încercat să, uh, să maximizați biodiversitatea la exploatațiile dumneavoastră în, măsurile, în măsura posibilului. Cred că asta ar fi fost mai bine mulțumesc oricum, domnule comisar. În ceea ce privește uh, greening-ul, în ceea ce privește cerealele, situația va fi mai complicată pentru că avem importuri foarte mari de cereale din Ucraina. Domnul Gjib. Grazie. Domnul Mațulo. Eu. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Din păcate, iată, astăzi încă o dată avem o reuniune extraordinară pentru a discuta despre un pachet de măsuri de urgență. Haideți să sperăm că astfel vom reuși să uh, ajutăm piața. Ca și colegii mei, uh, am următoarea întrebare pentru comisie. Ce intenții aveți uh, pentru a controla situația? Sunt unele state membre care poate că vor încerca să folosească aceste măsuri de asistență ca să producă și mai mult. Deci uh, va fi uh, efectul exact opus celui scontat am pus uh, de mai multe ori această întrebare comisiei și nu am primit încă răspunsuri. Care este viziunea dumneavoastră pe termen lung pentru sectorul agroalimentar? Ce face Europa realmente pentru a ajunge la un sector puternic care să garanteze aprovizionarea cu alimente? În plus, de fiecare dată uh, se uită uh, un element cheie din lanț și anume consumatorul cât timp consumatorii nu sunt informați, toate măsurile vor fi inutile. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor vorbitorilor! Toți cei care doreau să intervină au luat cuvântul și acum putem să îl rugăm pe domnul comisar să ia din nou cuvântul pentru a reacționa. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru intervenții. Poate că ar fi bine să vă ofer câteva informații suplimentare în legătură cu întrebările pe care mi le-ați spus. În primul rând, trebuie să uh, creăm condițiile pentru a controla oferta, pentru că avem 3 milioane de tone de lapte, uh, mai mult decât poate absorbi piața din Europeană. Și nu ne ajută nici faptul că avem această supraproducție din Statele Unite și în alte părți din lume. Uh, dar uh, echilibrul revine încet, încet pe piață. Poate mai încet decât ne doream noi sau decât ne așteptam, dar în orice caz ne îndreptăm în direcția cea bună. Deci, cred că trebuie să avem o reacție în cadrul juridic pe care mi l-ați acordat. Uh, felul în care pot interveni eu uh, nu e un mod obligatoriu, ci voluntar. E un aspect important. În al doilea rând, dumneavoastră ne-ați cerut sau ne-ați pus întrebarea să vedem cum putem uh, modifica oferta. Am invocat articolul 222 pentru a încerca să ne uh, concentrăm eforturile în această direcție. Pentru că putem să mergem doar, deci Uh, deci putem controla cererea fără însă a putea face față supraproducției pe care o avem în Uniunea uh, Europeană. Avem o creștere cu 6% în, ultimii, în uh, primele patru luni. E clar că o astfel de situație are și consecințe. Deci, răspunsul european a fost în direcția pe care ați constatat-o. Unii s-au opus acestui pachet, Uh, mă, surprind că, mă surprinde că nu mai sunteți așa de împotrivă astăzi, dar în orice caz am venit cu uh, aceste 280 în trecut, acum avem 350 de milioane în pachetul de lichidități, pentru că trebuie să-i ajutăm uh, pe oameni financiar, după o reducere cu 40% a veniturilor de pe urma lapelui și în același timp trebuie să înfăptim o reformă structurală pentru viitor. Deci trebuie uh, să le acordăm uh, bani, însă trebuie trebuie să facem și reforme, pentru că dacă nu, situația nu este sustenabilă. Deci cele 350 de milioane de euro pot fi folosite de către statele membre pentru a se asigura că acest mecanism de ajustare a ofertei uh, funcționează și funcționează bine. Motivul pentru care am introdus două mecanisme este că am vrut să acord flexibilitate maximă uh, statelor membre, să acorde sprijin mai ales micilor exploatații și mai ales Uh, statelor membre care au uh, un preț la lapte foarte, foarte mic, sub media europeană uh, sumele de completare pe care le pot aduce statele membre permit și statelor membre să intervină, pentru că Uniunea Europeană nu poate să, face, să facă totul. Sigur că noi putem face ce ne stă în putință, dar trebuie să încercăm să punem accentul pe obiectivele noastre principale. Primul dintre ele este să aducem un echilibru între cerere și ofertă, care să ducă la creșterea prețurilor. Și e clar că acesta este obiectivul nostru final. Uh, deci ideea este ca prețul la fermieri să fie mai bun. Și acesta este scopul măsurilor pe care le-am uh, propus astăzi, pentru că dacă nu, uh, fermierii vor da faliment, mulți fermieri. Și, așa cum am spus, aceste măsuri nu pot să fie decât voluntare. În ce privește articolul 148, e un text legislativ care ne permite dezbateri contractuale pe bază voluntară în statele membre între uh, uh, producători și cooperative. Și și ei pot ajunge în conformitate cu acest uh, articol la anumite acorduri pe bază voluntară. Nu poate să fie o măsură obligatorie. Știu că Germania merge pe această pistă. Deocamdată m-am întâlnit cu ministrul de resort și cu ministrii din landuri și speră să ofere 170 de milioane la care să se aducă contribuție și din partea uh, landurilor pentru a ajunge la 200 de milioane de euro pentru a uh, modifica uh, oferta în baza articolului 148. Dar, așa cum am spus înainte, trebuie să se facă în mod voluntar. În ce privește detaliile legate de acest mecanism, vizează faptul că dintre, între 1 Uh, octombrie și uh, luna decembrie 2016 e perioada uh, de referință. Dacă facem o comparație cu perioada din 2015, ne dăm seama că dacă reducem oferta în aceste trei luni din 2016 față de 2015 vom obține o sumă. Această sumă nu a fost încă convenită, va trebui să discutăm cu statele membre mâine, să vedem care este uh, cuantumul sumei pentru a face acest mecanism suficient de atractiv și pentru a permite și statelor membre care doresc să completeze această sumă pentru ca uh, aceste măsuri să fie și mai eficiente. Deci dacă doresc să uh, acorde importanță și mai mare acestui mecanism. Deci uh, condițiile vor fi, uh, cererile vor fi disponibile în septembrie și până la urmă statele membre vor discuta cu fermierii și cu cooperativele cum vor pune în aplicare acest mecanism. Dar, mecani... Uh, dar uh, fermierul trebuie să-și exprime interesul de a participa la acest mecanism și sper ca uh, statele membre să coopereze cu cooperativele astfel încât să mm, se ajungă la formalitățile administrative cele mai simple, dar cererea trebuie să se facă pentru a verifica faptul că producția a scăzut, de exemplu. Domnul De Castro s-a referit la un aspect foarte important, la fel ca și alții europarlamentari, o revizuire la jumătatea bilanțului pentru a aborda aceste chestiuni. Va trebui să uh, studiem uh, instrumentele de stabilizare a prețurilor din politica actuală, care nu funcționează cum trebuie. Mm această măsură a fost uh, inclusă în reformă, dar a fost uh, insuficient aplicată. Dar s-ar putea ca în regulamentul omnibus și cu uh, schimbările juridice pe care diversele direcții generale vor trebui să le facă în următoarele luni, vom vedea dacă nu putem să folosim mai bine acest instrument de stabilizare a prețurilor pentru a reduce volatilitatea prețurilor pe pieți. Și va trebui să schimbăm poate și instrumentele financiare care îi împiedică pe, uh, pe, pe fermieri să uh, facă investiții uh, la dobânzi europene. Mă gândesc mai ales la fermierii tineri. Iată două instrumente pe care doresc să le includ în acest pachet de schimbări juridice care s-ar putea să fie utile pe partea de piață. Domnul Nicholson m-a întrebat în legătură de cofinanțare. Trebuie să fie două mecanisme diferite. Uh, pe de o parte, trebuie să avem această schemă europeană, dar dacă statele membre trebuie să meargă mai departe, atunci pot să adopte același mecanism la nivel național, însă separat. Nu uh, va trebui ca schema europeană să fie cofinanțată, dar dacă statele membre vor să meargă mai departe, trebuie, dacă vor să-și uh, să adopte propriul mecanism, atunci o pot face, sigur, la nivel național. Nu ne așteptăm ca vreun stat membru să ceară finanțare uh, din acest pachet de 150 de euro fără să vină și o completare. Dar doream să subliniez faptul că există flexibilitate pentru a permite statelor membre să meargă mai departe și le încurajez să facă acest lucru. se va merge după principiul primul care vine cu cererea, primul primește banii. Trebuie să fie clar acest lucru nu, nu am introdus un uh, plafon uh, pentru state membre. Noi ne dorim o reacție rapidă, timpurie, pentru că uh, piața necesită astfel de reacții rapide. Deci pe această bază a primului, servit, a primului care vine să facă cererea, primul e servit. Uh, Uh, vom uh, funcționa. Deci sper ca uh, statele membre să bată la biroul meu să facă cererea. Dar în orice caz e la latitudinea statelor membre să decidă. După cum știți, în cazul pacului nu putem avea același carapod, aceleași măsuri pentru toată lumea. Intenționez să exercităm o presiune maximă asupra celor șase state membre care au o supraproducție și vom uh, folosi toate măsurile pe care le avem la dispoziție în uh, notificările pe care ni le trimit pentru pachetul de 350 de milioane pentru a ne asigura că aceste șase state membre nu vor lua uh, măsuri care să fie în detrimentul uh, obiectivelor pe care dorim să le atingem. Domnule Nicholson, doamna Dads, doresc să vă uh, liniștesc Uh, sigur, nu putem face acest lucru în mod obligatoriu, dar avem măsuri pentru a exercita presiune maximă. Motivul pentru care acest, uh, aceste măsuri de uh, sprijin cuplat, voluntar, în țări precum România, Într-adevăr, prețul este de 15 cenți, dar um, fermierii pot primi sprijin până la 250 de euro pe vacă. Îi rog pe fermieri să uh, ceară bani și de la această, acest mecanism uh, voluntar, pentru a nu avea consecințele pe care le-ați menționat dumneavoastră, domnule Buda și domnul Danton. Uh, sigur că există și presiune asupra uh, cărnii de vată. Nu ne dorim ca oamenii să sacrifice vitele în mod necesar doar pentru că venim cu măsuri pentru sectorul uh, lactatelor. E o măsură și pentru regiunile montane la care se referă altcineva. E o inițiativă care ne, ne permite să limităm consecințele nedorite în sectorul cărnii de vită, de exemplu. Acest task force Domnul Nicholson a spus că trebuia să fie lansat în septembrie. Aș dori să ne dați mai mult timp pentru a ne asigura că funcționează mai bine. Am avut foarte multe consultări Mm, dar cred că e foarte bine, s-au văzut cu Parlamentul, cu Consiliul, cu factorii implicați și toate aceste uh, consultări le-au, le le uh, permis uh, să-și uh, desfășoare activitatea în mod optim, pentru că nu avem decât o uh, tentativă posibilă. Deci vom avea recomandări. Sper ca în luna decembrie să avem aceste recomandări, acest raport. Vom, uh, fi avut, vom avea un seminar pe marginea acestui raport împreună cu Parlamentul pentru a avea o contribuție maximă Uh, pentru a uh, finaliza acest dosar. Nu mă surprinde uh, ce s-a spus în legătură cu sectorul cărnii. Dacă lucrurile merg bine, nu înseamnă că nu ne mai facem griji în sectorul cărnii de porc. Am avut două măsuri Uh, în China a crescut foarte mult cererea pentru carnea de porc. Uh, dar iată, e un exemplu pozitiv. Dacă am reușit să obținem un echilibru între cerere și ofertă, și aceasta nu uh, datorită Uh, cererii din China e și datorită faptului că prin stocarea privată uh, această branșă a intervenit, a luat măsuri. Mă întâlnesc chiar astăzi cu reprezentanții industriei de procesare pentru a-i convinge cât pot eu că trebuie să se implice pentru că dacă nu, prețul pentru fermier va continua să fie la acest nivel uh, foarte scăzut uh, ca acum. Deci avem nevoie ca și industria să se implice, să vedem ce măsuri putem să ne asigurăm că se implică. Pentru că dacă nu, nu vom obține rezultatele pe care ni le dorim. Lanțul alimentar a fost menționat de mai mulți vorbitori și are legătură cu uh, task force-ul din domeniul agricol, dar Uh, Parlamentul a discutat și a votat mai multe texte, uh, de exemplu la plenar a sprijinit uh, acest raport în mod covârșitor și iată, eu și Comisia putem veni cu o propunere și de fapt este și o prioritate a președinției slovace și va fi o parte și din programul nostru de lucru de la DG Agri din 2017. Deci e un subiect foarte important și uh, vom uh, discuta și în cadrul programului legislativ pentru 2017 de acest subiect. Doamna McGuinness, în ce privește greening-ul, cerealele, îmi ce scuze. Uh, impactul vizează și alte domenii și nu numai uh, lactatele. Unii au spus că ne axăm prea mult pe sectorul lactatelor. Da, nu e corect să neglijăm alte sectoare. Uh, domnul Nicholson a menționat și el acest lucru. Trebuie să dăm statelor membre uh, și regiunilor flexibilitate, să sprijine și alte sectoare. Uh, am înțeles criticile. Până la urmă este la latitudinea statelor membre să ia măsuri și Ministrul Agriculturii din Irlanda, de exemplu, poate să decide dacă este vorba de o prioritate pentru el sau nu. Să folosească banii din acest pachet pachet doar pentru lactate sau și pentru alte sectoare. Criteriile folosite uh, pentru cele 350 de milioane au inclus sprijin suplimentar pentru țările în care există o concentrație foarte mare de ferme mici și pentru țările care au suferit cel mai mult datorită reducerii prețurilor, unde prețurile sunt mult, mult mai mici decât media, media europeană. Deci trebuie să fim corecți cu aceste țări să îi sprijinim pe cei care au fost uh, cel, cei mai mulți loviți. Au fost șapte țări uh, unde prețurile uh, au fost mai mici decât media europeană, două țări unde prețurile sunt mult mai mici și unde există o concentrație foarte mare de ferme mici. Nu trebuie să vă spun care sunt aceste țări. Bineînțeles că trebuie să avem, avem o viziune pe termen lung, să vedem înspre ce ne îndreptăm. Cum vom proceda pe viitor. În septembrie vom uh, trage concluziile în legătură cu uh, ce va trebui să facem pentru viitorul PAC și uh, ce se va întâmpla după 2020. Am câteva idei, nu o să vi le împărtășesc acum în legătură cu viitorul PAC. Sper ca data viitoare când uh, ne vom întâlni să putem avea o conversație structurată în legătură cu schimbările pe partea de piață și apoi uh, schimbările de pe partea durabilitate sau sustenabilitate. Ambele aspecte sunt foarte importante dacă dorim să îmbunătățim instrumentele pe care le avem la dispoziție și avem acest regulament uh, uh omnibus care este foarte important, dar trebuie să ținem cont și de acordurile internaționale uh, în domeniul sustenabilității. Deci e clar că avem nevoie de o viziune uh, durabilă pe termen lung. În ceea ce privește uh, regiunile ultraperiferice, domnule Santos. Nu avem uh, măsuri specifice, dar guvernul portughez sunt sigur că este conștient de problemele pe care le are în legătură cu aceste regiuni. De fie, sunt sigur că în pachet există patru milioane pentru fiecare regiune sunt uh, convins că guvernele vor putea, putea lăsa, uh, lua măsurile necesare, dar în orice caz este de uh, domeniul statelor membre. Am suficiente probleme eu, deci dumneavoastră va trebui să vorbiți cu ministerul Capula Santos, știe și el care sunt problemele, să vedem dacă se pot debloca bani pentru aceste regiuni ultraperiferice. Domnul Cușmic a vorbit despre această supertaxă cererea Polona a fost uh, respinsă pentru că această suprataxă este ilegală. Am explicat acest lucru ministrului dumneavoastră, uh, dar în orice caz, dacă încălcăm legislația, nu deschidem portița decât pentru uh, sancțiuni. Baza juridică pentru această suprataxă nu era clară. din păcate nu am Uh, vești bune, dar ministrul știe uh, cum stau lucrurile și cred că și dumneavoastră. Deci vă rog să folosiți influența pe care uh, o aveți pentru a vă asigura cu domnul Guriel că nu ar fi bine să ajungem la un litigiu juridic. Există un sprijin pentru fermierii dumneavoastră din pachetul nostru. Știu că v-ați fi dorit să fie mai mult, dar în orice caz nu vă încurajez să o luăm pe panta ilegalității. Cred că am răspuns la toate întrebările în orice caz, v-am... În ce privește uh, legumele, fructele și legumele, domnii tarabela și altcineva menționat. Eu nu aș dori ca fructele și legumele să facă parte din acest mecanism de uh, uh, scădere a producției. E, cred că este foarte important să creștem prețurile de retragere și vom veni cu o propunere până la sfârșitul anului acesta a fost uh, obiectivul, deci domnii Tarabella, De Castro și alții, Ferenc Garcia, toți v-au referit la acest subiect în trecut. Am luat măsuri și sper ca prețul de referință să crească pentru uh, a uh, ameliora situația organizațiilor de producători. În fine, domnului Dantan, și eu aș dori să-mi exprim uh, condoleanțele față de familiile care au uh, pierdut uh, membrii sau au fost rănite în acest atentat. Vă Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezență. Este foarte important ca aceste fonduri să vină din afara bugetului PAC. Trebuie să ne amintim acest lucru. În al doilea rând, trebuie să transmitem un mesaj femeilor noștri pentru ca aceștia să știe la ce să se aștepte în viitor, pentru că dacă le dai ceva, trebuie să le explici care sunt responsabilitățile lor, chiar dacă este dificil să explicăm acest lucru. Fermierii trebuie să știe la ce să se aștepte pentru viitor. Și poate că ar trebui să punem accentul și pe problemele de bunăstare, pentru că uneori aceste acțiuni atipice uh, pot să fie finanțate, pot să fie și acțiuni pentru bunăstarea animalelor. Și, în final, domnule comisar, ne așteptăm și la ceva mai mult în ceea ce privește condiționalitățile externe. Trebuie să fim mai vigilenți în ceea ce privește acordurile internaționale, pentru că aceste aspecte ne afectează mult mai mult decât ne-am așteptat. Vă mulțumesc oricum că căutați piețe noi de desfacere pentru produsele noastre avem nevoie de acțiuni structurale suplimentare pe care, într-un fel, le-ați anunțat. Vă mulțumesc uh, din nou pentru reuniunea de astăzi, care a fost foarte importantă, necesară. Vom transmite acest mesaj fermierilor pentru că îl așteaptă și le vom spune ceea ce ați spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență tuturor. Deja de doi ani suntem în acest mandat și cred că a fost o perioadă intensă de lucru. Trebuie să ne amintim de acest lucru pentru că Pentru că în urmă cu doi ani am avut o reuniune similară înainte de vacanța de vară. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte. Vacanță plăcută tuturor, reuniuni productive cu fermierii, pentru că în timpul vacanței noastre probabil ne vom întâlni cu fermierii. Aș dori să le urez uh, colegilor noștri, interpreții, o vacanță uh, plăcută la fel. La fel, domnule președinte. Mulțumim.